Bene. Bentrovati a tutti. Bun. Bine ați revenit. Bună ziua tuturor. Putem începe? Allora, cari colleghi. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, am uh, vorbit uh, foarte des de importanța cadrului financiar multianual în ceea ce privește viitorul uh, politicii agricole comune. ne apropiem de um, intrarea în vigoare a regulamentului Consiliului privind um, cadrul financiar multianual și vom lucra în uh, strânsă colaborare cu raportorii din Comisia pentru Bugete, pentru că lor le revine răspunderea în privința procedurii uh, CFM. Colegii uh, noștri de la Comisia de Bugete au uh, acceptat invitația noastră de a participa la această reuniune și uh, vor discuta cu noi despre procedură. De asemenea, ne vor aduce informații în legătură cu stadiul lucrărilor în Comisia pentru Buget și cu procedurile ce urmează să aibă loc, astfel încât putem discuta implicarea fiecarei comisii specializate în acest proces. Noi, bineînțeles, suntem uh, una dintre comisiile care doresc să se implice tot și mai mult în uh, viitoarele negocieri uh, ale cadrului financiar multianual. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Îi mulțumesc domnului Coloț, domnului Huz, raportorul pentru aviz, dar uh, voi începe prin a-i da cuvântul lui Reimer Berger. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că sunt din nou în uh, fața Comisiei Agri și uh, dacă ne permiteți, eu cu colegul Calfin ne vom împărți declarația inițială. În urma tratatului de la uh, Lisabona, din punctul de vedere al uh, cadrului financiar, multi, uh, cadrul financiar multianual, uh, ne aflăm în cadrul de codecizie pentru 65-75 de programe și suntem într-o nouă fază a negocierilor politice. Este vorba până la urmă de faptul că Parlamentul să reușească să coordoneze, să se coordoneze um, aceste negocieri este vorba de să garantăm până la urmă derularea adecvată a programelor multianuale. Știți foarte bine că cadrul financiar multianual poate fi adoptat de Consiliu doar în momentul în care și Parlamentul își dă acordul în urma unei, unui vot hotărât de majoritatea parlamentară. Codecizia a fost Um, codecizie, hotărârea de a ajunge la o, la o codecizie nu a, a fost perturbată de unele state membre care nu și-au dorit ca Parlamentul să uh, fie implicat în această, în această procedură. Am primit în schimb articolul 312 alineatul 5 în care se prevede totuși implicarea tuturor instituțiilor. La fel, președinții celor trei instituții au rolul lor specific din punctul de vedere al coordonării, și din punctul de vedere al asigurării succesului procedurii bugetare. Exact acest lucru îl uh, încercăm noi acum, să punem în aplicare acordul la care s-a ajuns în uh, președinția ungară, care a fost uh, aplicat de președinția poloneză și care se derulează și acum în cadrul președinției daneză. Este vorba că de următorul fapt. Înaintea unei întâlniri a Consiliului care este responsabil pentru hotărârea bugetului, o delegație din partea Parlamentului uh, are un schimb de opinii cu uh, trioul uh, președinției pentru a ne exprima opiniile și pentru a ne putea exprima părerile despre ceea ce se discută în Consiliu. Știți că această delegație este, este condusă de domnul Lamasur și pe lângă dumnealui mai sunt uh, alți patru colegi și eu sunt prezent acolo, Jean-Luc Den. Deci noi suntem echipa de negociere și avem și o, un, o grupă de, de contact uh, condusă de domnul Martin Schulz. La aceasta participă toți coordonatorii din Comisia pentru Bugete. Uh, Uh, sunt implicați și președinți, președinții uh, diferitelor comisii uh, parlamentare și cred că această procedură va fi aprobată și de către despre, de conferința președinților până la urmă. Deci, am discutat ce vom face cu această procedură. Vom avea pregătirile în comisii pentru o primă lectură și apoi votul final sau amânăm votul final pentru că nu știm despre ce cifre discutăm și dacă nu știm despre ce cifre discutăm, este foarte greu să discutăm de cât de profunde vor fi reformele propuse. Aceasta este o problemă cu care se confruntă în mod sigur toate instituțiile europene. Cred că este important că în acest moment este dificil sau chiar imposibil ca pentru 65 de programe cu cod, cu, unde există codecizia să numim o cifră, însă totuși există o cifră și un program hotărât uh, de Parlament și este vorba de raportul adoptat în urma Comisiei Sure, raport în care am spus că ne dorim uh, garantarea minimă a lucrurilor care reies din tratatul de la, Lisab- de la Lisabona și agenda uh, 2020, uh, deci situația anului bugetară 2013 plus o creștere de 5% până când vom avea cifre concrete. Apoi, am stabilit în același timp în tratat ca în cazul în care nu se ajunge la un acord, plafoanele maxime pentru uh, anul 2013 vor fi respectate în continuare până când vom găsi o soluție. Și sunt puțin eretic, domnule președinte, când spun că Parlamentul European nu ar trebui să renunțe la, la această cerință și dacă uh, parlamentarii prezenți de aici vor transmite acest mesaj și în statele membre, atunci cred că am, fi făcut, am, am făcut un pas foarte mare înainte, pentru că am spune clar care este poziția Parlamentului. Noi așteptăm acum ca președinția daneză să înceapă negocierile pe fiecare categorie, negocieri care, categorii care vor fi prezentate la sfârșitul lunii iunie Consiliului. Va trebui să vedem cât de uh, intens vor fi negociate aceste categorii, dacă se discută despre cifre pentru a vedea în ce cadru ne mișcăm și Uh, rezultate ale negocierilor, să ajungem la rezultate ale negocierilor care să reprezinte o bază pentru discuții viitoare. Am cerut președinției daneze să ne prezinte uh, cât mai repede aceste rezultate pentru a ne putea pregăti pentru aceste negocieri. Cred că în acest context al uh, negocierilor dificile este foarte important ca și Comisia pentru Bugete și restul comisiilor să țină seama de următoarea situație. Nu s-a ajuns la niciun acord până când nu se ajunge într-adevăr la discutarea unor cifre concrete. Și uh, nu se poate lua nicio hotărâre bugetară fără uh, consimțământul Parlamentului. Ne așteptăm așadar la un progres, dar trebuie să ne uh, pregătim la o reacție la Consiliul uh, european din iunie și oricum până atunci, uh, după aceea va urma un raport intermediar al Comisiei pentru Bugete în octombrie și astfel ne vom uh, pregăti să intrăm în faza ulterioară în care își vor exprima părerea și celelalte comisii parlamentare. Ace- a- acesta este cadrul uh, general pe care am dorit să vi-l prezint și acum colegul Calfan vă va spune uh, alte Uh, detalii. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule Calfan. Very much, Mr. Chair. Uh, um, maybe... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că domnul uh, Böge a fost foarte clar, așa încât vă voi răspunde doar la întrebări, dacă aveți întrebări pentru mine. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Îi mulțumesc și eu domnului Böge, îi mulțumesc și domnului Calfin toți colegii ne-au spus lucruri foarte importante și uh, vreau să subliniez și uh, subiectul raportului Gariga, pe care l-am uh, adoptat în Comisia Sure. Cred că toate grupurile politice doresc să apere acel raport care s-a bucurat de o majoritate amplă în Comisia Sure și în plenară și care a precizat uh, foarte clar obiectivul Parlamentului. Acum așteptăm Consiliul să ne facă propuneri. Ne-am dat uh, deja avizul și un lucru foarte important de asemenea, uh, nu s-au luat încă toate deciziile. La reuniunile grupurilor de contact ne-am dat seama că e foarte important să putem apăra opiniile Parlamentului, poziția noastră cu argumente. Îi voi da acum cuvântul domnului Giancarlo Scotta, raportorul nostru pentru aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, îi le mulțumesc celor doi uh, deputați uh, din Comisia de Bugete. Provocările care ne așteaptă și obiectivele pe care trebuie să ne le fixăm în cadrul PAC ne obligă să fim uniți în cadrul comisiei noastre. în uh, cadrul financiar multianual și în deciziile pe care le luăm se găsește viitorul agricultorilor. Avem trei variante de viitor, trei scenarii și trebuie să ajungem la un acord în privința lor. Trebuie să ajungem la un acord și în legătură cu propunerea comisiei care se referă la valori um, calculate pe baza cifrelor din anul 2011. A doua categorie vorbește despre uh, resursele naturale durabile. 380 de milioane este cifra. 9% față de uh, cadrul financiar multianual 2013. Și e vorba și de o creștere globală de cel puțin 5% față de raportul pe 2013, acele faimoase 2% despre care s-a tot vorbit uh, atâta. Bugetul 2013 este uh, înghețat pe baza prețurilor din 2011, aproape 110 uh, miliarde de euro. Vă dau multe cifre dar uh, trebuie să menționez și al treilea element, menținerea status quo-ului al uh, cadrului financiar uh, multianual la nivelul 2007-2013, 2% deflație pe an, aproape 400, 80 de, 800 de milioane de euro. Având în vedere articolul 112 uh, din Tratatul de Funcționare, spune că dacă uh, nu s-a adoptat un CFM nou la scadența cadrului financiar precedent, dispozițiile în curs pentru anul precedent se prelungesc până la adoptarea noului CFM. Deci dacă nu se ajunge la un acord, acest scenariu uh, va fi cel pe care îl vom urma. Nu mai este nevoie să subliniez uh, faptul că dacă colaborăm, uh, putem face uh, ceva real pentru agricultorii noștri. Mulțumesc, domnule Scota, spune președintele. Vom începe atunci dezbaterea. George Lyon și uh, apoi Martina Ashley. Mulțumesc, domnule președinte această discuție e foarte importantă pentru comisia noastră, pentru că sunt uh, multe chestiuni financiare importante care ne vor domina dezbaterile, așa cum au făcut-o și în trecut. Dacă vom uh, fi de acord cu acest proces prin care grupul de contact și raportorii negociază chestiunile financiare și comisiile uh, negociază fără cifre, va trebui să uh, avem foarte multă încredere în aceste persoane pentru a putea lăsa procedura să se deruleze. Sunt uh, de acord uh, cu faptul că trebuie să rămânem la sure ca punct de plecare. Că Parlamentul a avut o o, o poziție foarte fermă în legătură cu bugetul pentru agricultură prin documentele sale. Uh, Există subiecte importante pentru Comisia de Agricultură. În primul rând, în um, propunerile de CFM, care au în vedere uh, plus 4,75% creștere față de bugetul pe 2013. Noul uh, cadru uh, are în vedere o oarecare scădere deci sectorul este lovit conform planurilor comisiei. În al doilea rând, dezbaterea importantă din comisia noastră a, um, a, a fost despre redistribuirea prețurilor directe între statele membre, încă o chestiune politică delicată. Va fi uh, greu să-i convingem pe membrii comisiei noastre că trebuie să purtăm această discuție. pentru că fiecare și-a format deja un punct de vedere citind documentul de lucru. Trebuie să primim uh, asigurări uh, din partea reprezentanților Comisiei de Buget că uh, vor lucra îndeaproape cu comisia noastră și că ne vor apărea interesele. Trebuie să ne asigurăm că dacă nu iese bine CFM-ul, vom avea ocazia să reanalizăm uh, procedurile legislative și putem uh, să ne redevinim prioritățile. Este foarte important de asemenea ca întregul proces să se deruleze în condiții de deschidere și transparență, pentru că altfel uh, întoarcem un sector împotriva celuilalt și poziția Parlamentului um, se poate fi distrusă, devine neclară. Trebuie să analizăm uh, foarte atent care sunt uh, opțiunile, în special dacă Parlamentul decide să respingă un anumit acord privind CFM-ul și care sunt opțiunile în acest caz. 2013, cu un buget înghețat, reprezintă uneori o opțiune mai bună decât uh, propunerile actuale ale Comisiei. Deci trebuie să ne gândim foarte bine ce facem mai departe. Și o ultimă observație. Ca membru al grupului de contact, de legătură, îmi revine răspunderea de a mă asigura că sunt aparate și interesele noastre și că avem uh, ocazia de a ne spune părerea. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, ai dreptate! Trebuie să lucrăm uh, în echipă, domnul Hirschling și apoi domnul Danton. Da, cred că ne putem bucura pentru faptul că Reimer Böge se ocupă de acest dosar, pentru că știe foarte bine care este situația agriculturii și să sperăm că ne va apăra interesele. Însă trebuie să spunem foarte clar că nu putem specula, nu putem paria pe faptul că până la urmă va fi mai bine dacă bugetul va fi înghețat știm că acest lucru, această soluție nu va fi o soluție permanentă, ci doar una de urgență. Dar acum, în mod concret, în legătură cu negocierile, aș, o întrebare pentru Reimer Böge. Care este situația? Cred că putem discuta foarte deschis despre faptul că există unele state membre care își doresc o reducere drastică a bugetului, dar nu își doresc reducerea bugetului pentru agricultură Uh, cred că ar trebui să combatem asemenea speculații pentru că dacă până la urmă se recurge la reduceri drastice și bugetul pentru agricultură va fi afectat. Uh, și apoi uh, a fost amintită și tema redistribuirii. Săptămâna trecută am avut o, de- o delegație aici din țările Baltice care nu erau deloc mulțumite, o delegație care nu a fost mulțumită de propunerile Comisiei din referitoare la pilonul 1. Deci reducerile prevăzute acum uh, reprezintă pentru noi deja o limită foarte dureroasă dincolo de care nu putem merge acum. În legătură cu calendarul, uh, pentru noi se pune următoarea întrebare. Noi acum discutăm o reformă agricolă, o reformă care ar trebui să fie ambițioasă, dar până la urmă nu știm de ce fonduri financiare dispunem. Cu toate acestea, eu sunt de părere și am discutat acest lucru de mai multe ori, ar trebui să ne formulăm uh, opiniile noastre despre politica agricolă comună și pentru viitor. Nu ar trebui să încetăm acum să ne oprim munca până când nu știm de câte fonduri dispunem. Uh, va fi probabil dificil să lucrăm în acest calendar foarte scurt și din punct de vedere al punerii în aplicare, cred că acestui plan cred că nu vom ajunge să punem în aplicare până la jumătatea anului 2013. Mulțumesc, Michel Dantan. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc celor doi membri ai Comisiei Buget care au venit să discute cu noi. Cred că, așa cum s-a mai spus, Parlamentul s-a exprimat într-o manieră foarte clară în uh, comisia sa, această comisia, în lucrările sale, noi am fost uh, nu doar ascultați, ci și uh, as, uh, înțeleși în ceea ce privește calendarul ar trebui să rămânem concentrați asupra obiectivului de a obține ceva până la sfârșitul anului sau cel mai târziu, în primul trimestru din 2013. Dacă nu, ansamblul, imaginea Uniunii Europene va avea de suferit și nu mă refer doar la bugetul agriculturii sau prin intermediul uh, politicii agricole. Vom avea însă alegeri uh, europene în 2014 și dacă la începutul lui 2013 nu vom fi capabili să facem o uh, afirmație puternică în favoarea construcției europene, vom avea de suferit câteva luni mai târziu. În ceea ce privește uh, OCM, aș vrea să pun o uh, întrebare de ordin tehnic uh, colegilor noștri. În comisia noastră se știe, avem un buget uh, agricultură, există bani destinați agriculturii pentru modernizare, există fondul de ajustare la globalizare, există fondul de gestiune a crizelor. În oricare din aceste cazuri, pentru a activa un credit, uh, trebuie să recurgem la o anumită procedură. V-ați gândit că este imposibil în cadrul reflexiei dumneavoastră asupra mecanismelor uh, financiare ce vor avea loc în perioada următoare în Uniunea Europeană, credeți că este posibil să avem un sistem care să permită păstrarea Uh, acestui excedent al bugetului uh, agricultură pe o perioadă de timp. De exemplu, dacă am putea păstra acest excedent în, pe o perioadă de 3 ani, am putea, în cazul unei crize, să avem o sumă disponibilă imediat pentru a interveni. Pentru că altfel acest excedent revine statelor membre așa cum s-a distribuit și până acum. Deci ce vă propun este o, practic o derogare de la principiul bugetar aplicat până acum, care ar avea ca efect securizarea bugetului agricultură și posibilitatea unei um, posibil, posibilitatea unei acțiuni foarte rapide atunci când e nevoie de bani. Nu putem să ne gândim că piața reglează totul și că nu va mai exista nicio problemă în agricultură. Eu cred că trebuie să menținem o, un nivel de reglementare și, repet, nu vorbesc despre constituirea de stocuri. E vorba de plata către fermieri a produselor lor, dar vorbesc despre asigurarea perenității instrumentelor de producție și, în același timp, de protecție în cazul unor crize. Mulțumesc, Michel. Domnul Oleiniac. Bună ziua, domnule președinte, și vă mulțumesc. Cred că această dezbatere este foarte utilă. Mulțumesc colegilor de la Comisia Buget pentru că ne-au prezentat uh, bazele dezbaterii pentru cadrul financiar multianual. În cadrul uh, activității noastre trebuie într-adevăr să lucrăm în mod coordonat și această, de această coordonare va depinde, cred, reforma PAC, pentru că avem ambiții foarte ridicate. Ele au fost uh, prezentate de către Comisia Europeană. Avem nevoie de un buget ridicat și vrem în același timp să răspundem tuturor așteptărilor uh, legate de reforma PAC. E vorba de ecologizare, intervenții pe piață, însă tot ceea ce ne dorim presupune costuri, ridicate, de, costuri destul de ridicate, de unde și această modificare a uh, sistemului de plăți directe, care oricum diferă de la stat la stat. Sigur că timpul contează, cu cât mai repede ne mișcăm, cu atât mai repede acest uh, cadru financiar este negociat mai repede și cu atât mai repede se aplică reforma PAC cred că toți membrii Parlamentului European trebuie să-și dea seama și eu ca membru la DV îmi uh, dau seama de asta. De, uh, e vorba de faptul că politicile europene trebuie să nu se contrazică, ci să lucreze în sinergie trebuie să existe solidaritate și să cerem statelor membre acțiune rapidă care să ducă la o aplicare corectă a politicilor europene în sensul creării de locuri de muncă, a protejării mediului, a adaptării la schimbările climatice și așa mai departe. Noi sperăm că Comisia Europeană va prezenta datele și informațiile de care avem nevoie cât mai curând posibil. Pentru că acest lucru ne va servi la negocierea cu Consiliul. Mulțumim. Acum uh, domnul Iar. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și colegilor din uh, Comisia pentru Bugete Um, avem nevoie pentru orice reformă de uh, finanțare și mă alătur domnului președinte care a spus că această reformă va fi adoptată abia în momentul în care cunoaștem bugetul concret. Um, nu trebuie să uităm, din acest punct de vedere, de pregătirile care sunt necesare, dar trebuie să fim pregătiți și pentru o luptă permanentă, pentru că Știm foarte bine că toate momentele sunt importante în cadrul acestei lupte. Am cinci întrebări. Prima, uh, cât, câte fonduri vom primi din partea statelor membre? Putem spune că cunoaștem uh, propunerea Comisiei, dar eu am o problemă. Guvernul federal uh, german s-a Uh, s-a hotărât să uh, pună la dispoziție doar 1% din PIB și știm foarte bine că fără acceptul Parlamentului, Guvernul Federal nu poate hotărâ nimic și aș dori să întreb Comisia pentru Bugete, colegii noștri din Comisia de, pentru Bugete, dacă acest procent, dacă acest 1% reprezintă o veste bună sau o veste proastă pentru noi, în mod concret. Apoi, a doua întrebare, efectul de Uh, deflație. Acest lucru duce la crearea unei rezerve bugetare, lucru care este foarte bun. Comisia um, a vehiculat mai multe proiecte de buget, de buget și eu aș dori să întreb care este părerea dumneavoastră. S-a clarificat situația în legătură cu sectorul agricol? Uh, deci se ține seama de acest efect de deflațiune și pentru sectorul agricol sau uh, până la urmă în, com- în propunerea comisiei s-a ținut seama doar de valori nominale. Apoi, a treia întrebare, criza economică. Oare criza economică care va avea o influență asupra produsului intern brut va duce la influențarea uh, contribuțiilor uh, absolute din partea statelor uh, membre. Apoi, a patra întrebare. Ce se întâmplă cu rabaturile de care, de, de care profită nu doar Regatul Unit, ci și alte state? Da, desigur, Regatul Unit profită cel mai mult în urma acestei situații, dar până la urmă, în spatele Regatului Unit s-au mai făcut și alte concesii, deci vor continua aceste concesii și în viitor sau nu. Și ultima întrebare, care este prognoza dumneavoastră în legătură cu calendarul? Când credeți că vom ajunge la hotărârea finală în legătură cu bugetul, pe baza căreia uh, vom putea lucra. Va veni acest lucru la timp sau prea târziu? Vă mulțumesc. Doamna Iegle acum. Vă mulțumesc. Doamna Raimas, doresc să vă mulțumesc pentru aceste informații preliminare care ne arată în ce direcție ar trebui să mergem. S-a amintit acest lucru se așteaptă o poziție clară din partea Parlamentului și acest lucru de fapt a fost făcut în urma adoptării raportului Gariga în Comisia Sură. Și acum a venit rândul Consiliului. Cons- Consiliul trebuie să ne facă oferte pe baza cărora să putem negocia. Problema pentru mine în calitate de fermier este următoarea. Până la urmă, nu discutăm despre necesitatea de a ști câte fonduri avem la dispoziție ci este vorba de uh, punerea în aplicare a acestora. Administrația statelor membre, desigur, trebuie să pună, uh, trebuie să pună în aplicare aceste hotărâri, dar și agricultorii au, uh, se confruntă cu probleme concrete legate de recoltă și așa mai departe. Trebuie să planifice anumite lucruri. Și atunci, mă întreb dacă nu ar trebui să cerem Consiliului să dea dovadă de uh, responsabilitate în, în legătură cu această planificare. Noi cred că am dat dovadă de această uh, responsabilitate, dar din partea Consiliului nu am primit niciun fel de ofertă uh, concretă pentru a putea începe uh, negocierile. Și agricultorii nu mai au foarte mult timp la dispoziție. Știm cât de mult vor dura aceste negocieri, știm că este nevoie de timp pentru a pune uh, în aplicare hotărârile de către administrațiile naționale și abia când acest lucru se întâmplă atunci ă, și agricultorii pot să înceapă să-și facă planurile. Deci, dacă nu ajungem în această fază de punere în aplicare de către administrație, atunci agricultorii nu mai pot să facă nimic. Și atunci, după părerea mea, Consiliul are o, o responsabilitate directă față de agricultori și nu Parlamentul are această responsabilitate. Și ar trebui să spunem uh, acest lucru foarte clar. Chiar dacă ar, ar, uh, am folosi modelul despre care se vorbește acum să ne bazăm pe uh, anul 2013, nu am rezolvat soluția, pentru că discutăm acum despre uh, reforma PAC. Avem o politică care mai, va mai funcționa o perioadă, dar uh, măsurile noastre trebuie să fie responsabile în acest sector. Mă întreb ce se întâmplă în aceste condiții cu toate programele de sprijin din pilonul 2, care uh, se vor termina la un uh, moment dat și nu vom mai avea o, o fază inițială pentru a trece într-o nouă etapă. Deci și aici, din acest punct de vedere, Consiliul are o responsabilitate uh, directă față de cetățenii uh, care se află la, la fața locului. Deci nu putem să cerem cetățenilor noștri să ajungă în această situație în care nu mai știu pe ce finanțare se pot baza pe viitor și cred că a venit momentul să luăm niște decizii concrete. Nu, se, nu putem accepta să se dea tot timpul vina pe Parlament, să spunem că Parlamentul este cel care pune bețe în roate acestui, aceste proceduri bugetare și până la urmă, de fapt, Consiliul este cel care face acest lucru. Comisia noastră Agri cred că ar putea să promoveze această discuție pentru a explica opiniei publice care este situația. Noi am discutat deja de foarte mult timp despre procedura bugetară, suntem pregătiți să mergem mai departe, dar acum a venit rândul Consiliului. Vă mulțumesc. Sebrita, José, apoi Maria Meghines. José și apoi doamna Meghines. Oui, j'écoute euh, depuis tout... Da, ascult această dezbatere asupra bugetului și cred că reprezentanții Comisiei buget fac tot ce pot pentru a apăra o poziție corectă în termeni financiari. Dar problema, cred, nu este la ei, ci este la noi, la Comisia Agri, la Parlament, atâta vreme cât nu știm exact ce vor, ce vrem, ce politică agricolă ne dorim, nu avem cum să apărăm un buget. Astăzi suntem uh, într-o contradicție. Întâi vorbim despre buget ca principiu și apoi găsim noi cum să folosim banii pentru a adapta politica agricolă la buget, nu o să ajungem nicăieri. Eu cred că astăzi avem o problemă serioasă politică în sânul Parlamentului și în sânul acestei comisii agricultură. Trebuie definite întâi proiectele pentru agricultură și apoi trebuie apărate aceste proiecte pentru că invers nu o să meargă niciodată. Fie că e vorba de încălzirea climatică, fie că e vorba de ecologizare, fie că e vorba de sprijinul pentru uh, fermieri în timp de criză. Pe toate subiectele trebuie să avem o poziție politică. Iar acum ce facem? Întârziem, suntem pe cale de a întârzia decizia asupra proiectului final. Acest proiect este tăiat în bucățele, este fragmentat. Nu putem apăra proiectele noastre în fața celorlalte uh, comisii. De ce nu discutăm cu Comisia Mediu, cu Comisia DEVE, cu uh, întregul sector? Pentru că în prezent suntem într-o bulă, să ne învârtim în cerc și nu este vorba aici de conlucrarea pe rapoarte, ci e vorba de o uh, eroare istorică tot, toată energia care a fost uh, investită în reforma PAC pentru a avea fermieri competitivi și pentru a reduce impactul agriculturii asupra încălzirii climatice, nu vor uh, fi proiecte uh, viabile dacă nu ne punem noi întâi de acord. Există căi de ocolire a acestei comisii și până nu se rezolvă această situație, nu avem cum să facem progrese. Trebuie să avem întâi o politică de pus în aplicare și nu un buget care să definească politica pe care ne-o dorim. Mulțumesc. Da, foarte interesant. Foarte interesant uh, uh, reacția, o așteptăm uh, de altfel din partea prietenilor de la Comisia Buget față de această intervenție a domnului Bove. Vă dau acum cuvântul în calitate de raportoare pentru aviz. Da, mulțumesc, domnule președinte. Avem, uh, desigur, mari probleme de conștiință după intervenția domnului Bove. Noi avem uh, păreri foarte diferite în ceea ce privește viitorul PAC, dar împărtășesc uh, părerea dumnealui. E vorba de o abordare strategică, adică activitatea noastră Adică treaba noastră ar fi să răspundem la întrebarea de ce se poate justifica sau cum se poate justifica faptul că politica agricolă comună primește 35% din buget. Pe de o parte, se face referire la faptul că agricultura este o politică comunitară și la nivel național se întâmplă altceva. Pe de altă parte, vedem această dezbatere politică și acest proces de uh, reflexie asupra reformei care durează de foarte mult timp. În ceea ce privește siguranța alimentară, noi, PPE, credem că aceasta ar trebui să fie Uh, să stea la baza reformei PAC. Dar există și foarte multe persoane care în uh, lumea noastră politică nu uh, sunt de acord cu această, această proporție de 35% din bugetul european. Pentru a explica de ce e nevoie de acești bani, nu trebuie să mai vorbim despre ecologizare și alte uh, uh, chestiuni eu cred că propunerea Comisiei nu este practicabilă, dar, pe de altă parte, trebuie să facem și noi ceva și trebuie să punem în evidență rolul pe care îl are agricultura. Nu e vorba doar de producția de bunuri alimentare, ci de rolul agriculturii pentru societate în general. E vorba de energii regenerabile, de un număr mare de produse, precum fosfații, pentru care agricultura joacă un rol foarte important. Și trebuie să amintim că agricultura nu este o politică în sprijinul agricultorilor, ci e o politică în sprijinul uh, tuturor cetățenilor europeni. Deci atunci când ne vom da seama care este cu adevărat rolul jucat de agricultură pentru societatea europeană, vom avea argumente care să justifice cele 35 de procente, dar trebuie să acționăm rapid, repet. Mulțumesc, domnule Delanș. Madame Malghinez și apoi domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Sau uh, vreau să mulțumesc domnului Peter Iar pentru întrebările pe care le-a ridicat și colegilor de la Comisia Buget, aș eh, dori să obțin practic o speculație de la colegii de la buget. Mm, nu este clar din numeroasele semnale primite de la Consiliu, și deci poate ați putea să ne spuneți, să ne interpretați aceste semne, cum funcționează codecizie atunci când șefii de stat intră într-o cameră ca să se pună de acord în legătură cu niște cifre. Noi ce rol avem în acest proces? Noi trebuie să stăm la ușă, să ne uităm pe gaura chei, să ascultăm la fereastră. Nu suntem implicați. Dacă Parlamentul dorește să spună nu bugetului, putem să facem acest lucru, dar atunci va trebui să începem deja să scriem următorul capitol și să știm ce cerem. Dacă cerem altceva, trebuie să știm ce este acel ceva. Domnul Dantan a spus câte ceva despre uh, situația în care ne-am aflat, în, caz, în cazul în care am spune nu. Poate ar fi mai bine, ar fi mai bună acea situație, dar nu este sigur. Aș vrea deci să vorbiți despre acest proces, pentru că uh, încă nu știm cum se vor întâmpla lucrurile până la sfârșitul anului și mai sunt și foarte multe alegeri în următoarele 24 uh, de luni până la uh, aprobarea următorului cadru financiar multianual. Domnul Lavia, spune domnul președinte, în intervenția mea am să fiu mai mult uh, bugetar decât agricultor, pentru că într-un fel sunt prins între aceste două comisii. Mie mi se pare evident un lucru de la începutul discuției pe care am uh, purtat-o în legătură cu următorul cadru financiar multianual. Esența, adică ideea de la baza reformei PAC a fost să permitem uh, să, să, să fie posibilă apărarea unui buget atât de amplu cum este cel al agriculturii. Acest buget este structurat și proiectele noastre trebuie structurate astfel încât să putem apăra acest uh, buget. Asta este clar pentru toată lumea. Există și elemente în legătură cu care nu suntem uh, foarte entuziaști. Aici, în comisie, aș vorbi despre ecologizare, dar și despre alte măsuri sau intervenții. În cadrul discuției privind cadrul financiar uh, uh, și politica uh, agricolă comună, trebuie să avem o abordare mai amplă pentru a putea aloca acestor politici o, procentul generos de care s-a bucurat până acum. Politica agricolă comună nu poate să răspundă singură tuturor uh, provocărilor, tuturor vechilor provocări, dar trebuie să abordăm și noile provocări, angajând în același timp resurse serioase. Propunerea inițială a Comisiei uh, Sure nu mergea în minus ci propunea înghețarea bugetului pe 2013. Eu cred că aceasta este propunerea pe care trebuie să o susținem cu toții. Da, mulțumesc Giovanni, spune domnul președinte. Vom auzi acum răspunsurile din partea domnului Calfin și Böge. Și domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte, domnul uh, Calfin. Am să încerc să răspund câteva, câteva întrebări. În primul rând, orice am spune, cred că întrebarea fundamentală pusă de domnul Bove rămâne de actualitate. Nu ar trebui să discutăm doar cifre uh, pentru următorul cadru financiar, ci politici, în primul rând, sunt de acord. Apropo, acesta este unul dintre motivele pentru care îmi place să particip la ședințele diverselor comisii și tocmai de aceea sunt în măsură ca în fața Consiliului să pun problema acestor politici. Sigur că nu așteptăm miracole în termen de finanțare. Bugetele naționale sunt foarte împovărate, avem probleme mari la nivel european. Problema noastră este dacă încercăm să cârpim niște sume pe aici, pe acolo sau să schimbăm politicile actuale. Dacă, vedem, dacă analizăm propunerea Comisiei, una dintre zonele unde se schimbă foarte puține lucruri este politica agricolă comună. Există ecologizare, plafonare, convergența plăților, acestea nu schimbă fundamental politica agricolă comună, iar cifrele sunt mai, mult, mai mult sau mai puțin constante. Deci partea destinată agriculturii rămâne aceeași. De exemplu, în cadrul politicilor de coeziune, agricultura rămâne stabilă. Asta înseamnă, în propunerea Comisiei, că nu sunt schimbări majore. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l uh, ținem minte. Și totul trebuie să decurgă de aici. Nu suntem noi cei uh, competenți să dicteze uh, anumite politici, dar trebuie să discutăm aceste lucruri cu Consiliul. Nu trebuie să discutăm doar cifre cu Consiliul, ci și politici. Trebuie să le spunem acest lucru la fiecare întâlnire. În ceea ce privește sumele. Avem câteva cifre estimative, avem raportul uh, SURE, care, în care spunem că nu suntem de acord cu scăderea fondurilor în comparație cu 2007-2013. Avem propunerea Comisiei în legătură cu sumele, deci iată că avem o idee, dar mai sunt și lucruri neclare. Doamna Cot s-a referit la deflație. Noi încă nu suntem în așa situație, mai avem de încheiat un acord uh, interinstituțional care trebuie negociat, dar statele membre dau deja semnale că nu vor uh, cădea de acord uh, foarte ușor cu creșterea egală cu inflația în fiecare an. deflația de 2% pe care am avut-o până acum este un, un factor de risc. Dar nu a fost aceeași peste tot. Apoi, ideea de a introduce în uh, raportul uh, SURE niște procente, 2%, mm, 5% și apoi iarăși 2% de creștere în următorul uh, cadru financiar multianual, nu știu uh, care va fi poziția celorlalte instituții. Asta este însă ceea ce Parlamentul va pune pe masă la negocieri. La negocieri, probabil uh, în iunie când vom începe, vom avea probabil o idee privind uh, politicile, dar nu și cifrele. Consiliul ne-a mai anunțat că la următorul uh, Consiliu General, uh, apropo, președinția daneză lucrează foarte intens la acest cadru financiar multianual, deci la următoarea întâlnire se vor aborda cei doi mari elefanți. E vorba de politica de coeziune, pe proiecte, repet, politici, priorități, uh, căi de finanțare, dar fără sume, și apoi, al doilea elefant, agricultura și fondurile de coeziune la nivel de Consiliu European. Doamna McGuinness s-a întrebat unde este Parlamentul în tot acest proces. Ar trebui să spun că Parlamentul încearcă nu doar să. Nu ar trebui, de fapt, să stea în afara încăperii unde se desfășoară negocierile. Avem un sistem de uh, informări mâine și mâine avem conferință cu președinția daneză în legătură cu cadrul financiar multianual. Am invitat membrii ai parlamentelor naționale, reprezentanții ai guvernelor naționale pentru a discuta aceste probleme, iar acesta este unul dintre uh, aceasta e una dintre ocaziile unde putem pune această problemă foarte clar. O poziție de uh, rezervă pentru noi ar fi, într-adevăr, să nu fim de acord cu cadrul financiar multianual în comparație cu ceea ce a propus Comisia, asta ar însemna să cerem un buget mai mare. Însă, nu cred, repet, pentru că situație cunoscută, nu cred că va trebui să ne folosim de acest uh, argument. Dacă Consiliul nu va fi uh, maleabil, putem să comunicăm Consiliului și mâine și la următoarele întâlniri faptul că Parlamentul e foarte hotărât să-și uh, utilizeze dreptul de veto. Trebuie să conectăm politicile de finanțare, pentru că dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, s-a înregistrat o scădere în comparație cu nivelul uh, creșterii economice. Și asta înseamnă că banii se mută de la nivel european la nivel național. Acest lucru nu este foarte coerent și ar trebui să cerem clarificări. În privința calendarului, în mod ideal, până la sfârșitul anului ar trebui să avem uh, cadrul financiar multianual aprobat. Avem uh, președinția daneză acum, apoi președinția cipriotă. Domnul Van Rompuy va participa la negocieri ca președinte al Consiliului. Eu am îndoieli că vom reuși să terminăm până la sfârșitul anului, dar trebuie să fie foarte clar că uh, cu cât amânăm mai mult decizia finală, cu atât mai puțin timp avem să ne pregătim ca să începem lin următorul uh, cadru financiar, pentru că trebuie pregătite noi reglementări, uh, legiferări și așa mai departe. Dacă vrem să începem 2014 uh, cu un nou cadru multianual clar, trebuie să ne apucăm de lucruri de pe acum. Nu ne facem iluzii în, deocamdată, dar noi credem că până la sfârșitul anului s-ar putea să convenim ceva. S-a mai sugerat această metodă de lucru. Parlamentul trebuie să fie mult mai ferm dacă dorim ca poziția noastră să fie ascultată trebuie să avem această dezbatere asupra politicilor, apoi acea dezbatere asupra uh, cifrelor și atunci putem să fim de acord sau nu cu bugetul. Pentru că la cifre se mai pot ajusta uh, lucrurile. Vă mulțumesc uh, încă o dată. Uh, și vă reamintesc că trebuie să uh, vorbim pe o singură voce în plenară, astfel încât poziția noastră să fie mai puternică și a Consiliului mai slabă. În ceea ce privește uh, cele spuse de domnul uh, Dantin în legătură cu posibilitatea de a refolosi fondurile, da, flexibilitatea este un, unul dintre lucrurile care Uh, e foarte important pentru Parlament și suntem dispuși să facem acest lucru. Consiliul, după cum știți, nu este foarte mare fan al flexibilității, dar asta este poziția pe care noi o să încercăm să o apărăm. Dacă avem mai puțin bani, trebuie să, fi mai, să fim mai flexibili și să ne adaptăm astfel încât cu bani mai puțini să ducem la bun sfârșit politicile și proiectele propuse. Noi o să insistăm pe flexibilitate ca o trăsătură importantă, dar după aceea va depinde de uh, noi ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit în condiții de finanțare redusă. Așa, ce mai era? problema pusă de domnul Iar. Comisia a propus să elimine sistemul de concesiuni și să se recurgă la sume forfetare pentru statele membre. Această chestiune s-a discutat la Consiliu, nu la Parlament. Avem Uh, noi, poziția noastră este foarte clară, sistemul de concesiuni este uh, foarte complicat și uh, e greu de luat în considerare din punct de vedere bugetar. Cu deflația am spus deja ce aveam de spus. Problema privind administrațiile naționale, cred că este una din problemele uh, ce țin de administrațiile naționale. Nu putem înlocui aceste administrații naționale, dar dacă întârziem foarte mult, nu o să avem un uh, început foarte bun al următorului cadru financiar uh, multianual. Reglementările au venit uh, târziu am uh, avut această experiență și după, imediat după începutul actualului uh, cadru financiar uh, a fost o scădere a finanțării destul de abruptă. Acestea au fost problemele puse în discuție până acum. Sper că am răspuns la câte ceva din cele spu- între- din întrebări, dar uh, dacă nu, colegul meu o va face. Uh, Vă mulțumesc. Sunt de acord cu toate, ce, toate cele spuse de colegul Calf- um, Calfin. Um, Cred că în această situație atul Parlamentului este să încerce să aibă o singură, o singură voce. Așa cum s-a întâmplat și cu raportul din Comisia Sure, um, acesta a fost acceptat de toate cele patru mari grupuri politice. Există și în Consiliu uh, prieteni ai politicii de coeziune prieteni pentru politica agricolă și poate și alte uh, prieteni importanți. Și Parlamentul este în stare să-și exprime poziția clară, să negocieze și rapid, dar în același timp trebuie să fie foarte clar că până la urmă importantă este calitatea rezultatului și nu calendarul prin care se ajunge la acest rezultat. Pentru că nu mi-aș dori să trecem din nou prin situația trecută uh, în care Parlamentul European a ajuns la un vot uh, unanim în a doua lectură și în momentul în care am hotărât acest lucru, Uh, comisia nu a știut să facă altceva decât să exercite presiunea asupra Parlamentului pentru a economisi timp și pentru nu ajunge la negocieri suplimentare. Desigur, uh, uh, situația din punct de vedere al tratatelor era alta pe atunci, dar trebuie să spun foarte clar că eu aștept din partea Comisiei să ne transmită semnare mai clară decât data trecută că este dispusă uh, ca în legătură cu prioritățile pe care ni le-a prezentat, atât din punct de vedere al cifrelor, cât și din punct de vedere al conținutului, să și le asumă. Și dacă va, eh, vom ajunge la, într-o situație mai dificilă, atunci să eh, fie de partea Parlamentului, să nu îi se înmoaie genunchi așa imediat. Acum, întrebarea de sus în jos sau de jos în sus. Eh, președinția poloneză a abordat pe bună dreptate abordarea de jos în sus. Uh, președinția daneză a încercat uh, exact invers pentru a vedea care va fi reacția statelor membre. Și desigur, va trebui să, trebuie să discutăm despre conținutul politicilor noastre, indiferent că este vorba de agenda 2020 și așa mai departe. Este foarte greu să avem 65 uh, de programe care să fie coerente, să avem o abordare coerentă, dar în același timp trebuie să înțelegem că va fi dificil să discutăm despre anumite conținuturi și despre modificări dacă nu se apropie pozițiile în legătură cu uh, cifrele concrete. Uh, în acest context va trebui să discutăm și despre priorități și în alineatele respective din raportul SURE, în care se amintește 2013 plus 5% plus 2%, am spus că suntem pregătiți ca în momentul în care statele membre nu, ac- nu acceptă o asemenea abordare, care vor fi prioritățile negative la care va trebui să renunțăm apoi în politicile vi- uh, viitoare. Și atunci să vedem ce se întâmplă cu prioritățile stabilite deja, investiții de 3% în educație și așa mai departe. Și promisiunile făcute în legătură cu bugetul politicii pentru dezvoltare de 0,7%. Să vedem ce se va întâmpla și acolo dacă aceste promisiuni vor fi uh, îndeplinite până în anul 2015, pentru că ar lipsi până acum vreo 30-35 de miliarde pentru bugetul european. Și dacă, ne, dacă se dorește un lucru, atunci uh, trebuie explicată care este sursa de finanțare și dacă nu, atunci uh, pur și simplu uh, trebuie să renunțăm la anumite priorități și dacă se face acest lucru, trebuie uh, preluată și o răspundere politică pentru hotărârea făcută și știm cât de greu, respectiv uh, de ușor este să uh, definești o uh, prioritate negativă până la urmă. Aș dori să pot să spun câteva lucruri și despre conținut, dar cred, după discuțiile pe care le-am avut cu diferiți miniștri, cred că Comisia, din punctul de vedere uh, al efectelor asupra bugetelor naționale, nu se gândește foarte bine la efectele pe care uh, le va avea propunerea făcută, pentru că atât secretarul general al uh, Comisiei uh, a încercat să pună în centrul preocupărilor simplificarea, dar acest lucru nu are succes. Un ministru din Germania mi-a spus astăzi, astăzi dimineață că se așteaptă la o uh, o creștere a costurilor uh, cu administrația de 15%. Deci, cred că comisia trebuie să-și facă odată temele de acasă și apoi să mai discutăm. Apoi, ce se va întâmpla cu uh, după președinția daneză? Președinții instituțiilor europene, conform tratatelor, plecând de, de la inițiativa președint, uh, președintelui Comisiei, au obligația să se coordoneze, să simplifice lucrurile și să uh, se asigură că există un progres pentru a ajunge la o soluție. Dar uh, trebuie să fim atenți ca în cadrul acestui proces să se țină seama de prevederile tratatului de la Lisabona și să nu permitem excluderea tot mai mult a Parlamentului. Trebuie să ne împotrivim acestei tendințe și ne așteptăm și din partea Comisiei să facă acest lucru. Și până la urmă, de aceea există această situație din Consiliu, care un, unele state spun că da, ne dorim participarea mai intensă a Parlamentului, dar uh, uh, alte state nu-și doresc acest lucru. Și eu mă întreb dacă nu au înțeles nimic în urma uh, voturilor pe care le-am dat noi uh, în legătură cu acordul SWIFT, acordul cu Maroc și așa mai departe. Și cred că a venit momentul ca aceste state membre să aibă o gândire mai politică. Acesta este aspectul fundamental dacă vom reuși să găsim împreună o soluție sau dacă Parlamentul Uh, se va afla în situația uh, următoare pentru că procedura de codecizie poate însemna că se, se va vota un lucru fără a fi am, uh, modificat, amendat, pentru că dacă nu va fi refuzat acordul respectiv. În legătură cu def, uh, deflația s-au spus deja foarte multe lucruri și uh, declarația uh, a care a fost un compromis politic și aici nici Comisia Agri nu ar trebui să viseze. Deci am spus că ne dorim ca cifrele din 2013 să fie păstrate în mărime absolută, fără deflație și pe viitor. Um, ce înseamnă acest lucru? Ne dorim păstrarea cifrelor din cadrul financiar multianual 2017-2013. și nu aș dori să începem să deschidem această cutie a Pandorei, deși înțeleg că există nevoi financiare și acum aș dori să spun și, co- și colegului Dantan această, această tendință de outsourcing a diferitelor programe, globalizarea plus și uh, consecințele pe care le are globalizarea pentru agricultori. Aici este vorba de un truc contabil din partea uh, comisiei dar uh, soluțiile de outsourcing, de externalizare care sunt propuse acum, cred că merg prea departe și nu țin seama de um, necesitatea de a avea o finanțare pe baza metodei comunitare, pentru că poate la un moment dat um, 17-20 de state membre vor spune că vor finanța un program în afara bugetului european și nu cred că este o teniță pe care trebuie să o sprijinim. Și în concluzie aș dori să mai spun câteva lucruri despre calendarul și prognoza în legătură cu acest calendar care este foarte dificil de uh, spus. Dacă nu vom face progrese fundamentale până în septembrie-octombrie, atât din punctul de vedere al cifrelor, cât și din punctul de vedere al negocierii conținutului, cred că ne vom confrunta într-adevăr cu o problemă mare. Dar aș dori să spun că dacă ajungem în situația în care va trebui să acceptăm plafoanele maxime din anul 2013. Atunci foarte bine Acestea sunt cifrele cu care va trebui să lucrăm. Nu vom putea vorbi despre o criză a Uniunii Europene pentru că avem un temei legal și vom putea prelungi uh, procedura bugetară respectivă în funcție de uh, cerințele politice. Cred că din acest punct de vedere, nu ar trebui să uh, intrăm în panică în urma unor declarații din partea Comisiei sau a Consiliului. Cam atât am dorit să spun, domnule președinte. Cred că este foarte important ca în uh, următoarele luni să există discuții uh, permanente între comisiile parlamentare, grupul de contact pentru a, obține toate informațiile necesare uh, în sensul definirii cifrelor și conținutului politic pentru a ne transmite cât mai clar mesajul nostru Consiliului, pentru a-mi spune foarte clar că ne așteptăm ca poziția Parlamentului să fie respectată în mod adecvat și să sperăm că până la urmă va învăța și Consiliul lucrurile necesare. Vă mulțumesc! Am văzut cât de competenți sunt colegii noștri și am văzut de asemenea cât de apropiate sunt argumentele la care recur colegii noștri din Comisia pentru Bugete cu argumentele folosite de noi aici în Comisia Agri. Este un lucru foarte util. Vă mulțumesc, domnule Băghe și domnule Calfin, pentru prezența dumneavoastră. Și acum, dacă nu mai dorește nimeni să intervină uh, în această discuție, aș dori să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei înainte să încheiem aceast, acest punct. Sau putem trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi, de fapt. Este vorba de raportul uh, lui Luis Manuel Capula Santos Nu, vom trece și peste acest punct și ajungem la liberalizarea drepturilor de plantare în sectorul vinicol. Ieri am avut deja o discuție foarte importantă um, când ne-am întâlnit cu ministrii pentru agricultură și mă bucură faptul că pot să-i spun bun venit domnului Pomași de la Universitatea din Napoli și să-i spun bun venit și lui Antonio Pesci și domnului Secuino de la Institutul Național pentru Economie Agricolă. 20, 20. Abbiamo 20 minuti per la presentazione del vostro studio. Avem la dispoziție 20 de minute pentru prezentarea studiului dumneavoastră, după care, desigur, vom avea o discuție. Doamna Sadone. Ce reprezentare rezultatii de questo studio? Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere să vă prezint uh, studiul nostru. Mai multe universități au fost uh, implicate în uh, pregătirea lui din țări producătoare din Europa. Scopul studiului a fost să analizeze situația din Europa și din întreaga lume. În ultimii 30 de ani, în sectorul vinului, viniculturii, s-au petrecut multe schimbări. I, eh, mm, si può chiaramente porre in evidenza che il mercato oh, del vino se poate spune că, la ora actuală, piața vinului se caracterizează prin existența foarte, a foarte multe produse diferite destinate sectoarelor specifice fiecarei piețe, sectoare care evoluează foarte diferit unul uh, față de celălalt. Însă nu trebuie să cădem în capcana de a crede că aceste sectoare ale pieței sunt separate. Chiar dacă piața este foarte fragmentată, toate elementele sale există în legătură unele cu altele. În uh, statele neproductoare, consumul de vin a crescut și a, a, el a scăzut în statele productoare. Crește numărul de schimburi internaționale în mod foarte puternic. Rata creșterii uh, este uh, mai mare pentru noi veniți mai degrabă decât pentru producătorii tradiționali ai Uniunii. Avantajul competitiv ai uh, actorilor de pe piața uh, vinicolă um, se va um, sta reechilibrat. Noi productori uh, au um, o ofertă prea mare și unele state productoare, producătoare ale Uniunii Europene au performanțe excelente. În ciuda micilor diferențe specifice, sectorul um, viței de vie și al vinului din Uniunea Europeană nu diferă foarte mult de uh, noi productori care au apărut pe piață în ceea ce privește strategiile aplicate și structurile existente. Aceste regiuni reprezintă un număr, uh, sunt reprezentate de un număr foarte mare de uh, IMM-uri și un număr foarte mic de întreprinderi mari important este că există mai multe multinaționale în acest sector care au unități de producție în cadrul Uniunii Europene, dar mai ales în noile state producătoare de vin. După ce am analizat uh, structura pieței, uh, uh, studiul a analizat și mecanismele de plantare, drepturilor, drepturilor de plantare din Uniunea Europeană, ceea ce ne-a permis să tragem concluzia că aceste sisteme sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Există uh, forme diferite în fiecare stat uh, membru uh, și acestea depind de importanța și dinamica sectorului vinicol în fiecare regiune analizată. Eficiența sistemului de plantare a arătat că există diferențe mari de la un stat membru la altul sau de la o regiune la alta. Aceste diferențe au apărut uh, mai ales ce privește doi factori, transferul drepturilor de plantație, pe de o parte, care urmează principii diferite, în state diferite. În unele sisteme e nevoie de autorizare prealabilă, în alte situații um, există o libertate de plină de circulație, iar în alte state există cote pentru volumul de tranzacții în funcție de zonă sau de categorie de vin. Un alt uh, element um, în privința căruia există multe diferențe pe piață, îl reprezintă prețul, prețul drepturilor de plantație. Am făcut o analiză prin intermediul unui uh, chestionar pe care l-am uh, transmis uh, anumitor instanțe și anumitor părți și am văzut că există o diferență foarte mare în ceea ce privește prețul acestor drepturi. Există rezerve naționale și regionale și acest lucru a are consecințe asupra prețului în sine. În anumite cazuri am observat că un rol important este jucat de costurile de intermediere, care variază și ele în funcție de regiune și de sistemul de gestionare al transferului drepturilor de plantare. De asemenea, uh, se pare că dreptul, uh, sistemul drepturilor de plantație nu a reprezentat uh, un obstacol în calea extinderii întreprinderilor dinamice care au dorit să um, își crească producția. Cu toate acestea, piața drepturilor de plantație este oarecum slabă în privința transparenței. Am întâlnit multe cazuri în statele membre în care anumi, în anumite regiuni nu se cunoșteau uh, bine nici măcar uh, cumpărătorii sau uh, producătorii. Un alt element care s-a tot conturat în studiul nostru este cel legat de speculă. În anumite circunstanțe, în anumite condiții, prețurile sunt de așa natură încât uh, reprezintă un obstacol uh, în calea dezvoltării pieței. Studiul nostru a încercat de asemenea să evalueze impactul acestui sistem de drepturi de plantație în funcție de uh, dezvoltarea suprafețelor, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul statelor concurente din țările concurente. Am folosit modele matematice specifice care sunt uh, bazate pe zonele uh, cu plantație de viță de vie și care iau în calcul uh, modificările cererii pe piață în funcție de prețul la export. Comparația între America Latină și Uniunea Europeană a arătat că pentru statele necomunitare prețurile influențează semnificativ suprafața plantată cu viță de vie nu, influența nu este imediată, este o perioadă uh, între momentul variației piețelor pe piață și, uh, um, și evoluția suprafețelor. Pe această perioadă este între 5 și 10 ani, deci nu, efectele nu sunt evidente, nu sunt uh, ușor de perceput. Acest lucru nu uh, ține doar de sistemul nostru de drepturi. Uh, noi în Uniunea Europeană nu ne-am folosit întotdeauna potențialul de producție la maxim. Dar uh, sistemul de export din cadrul Uniunii Europene uh, pare să joace un rol important, în special asupra supraproducției intrinsece care caracterizează producția în Uniunea Europeană. Printre altele, și uh, dat fiind, uh, dat fiind consumul uh, relativ ridicat în Uniunea Europeană față de producția totală. Pentru statele necomunitare, dimensiunea ofertei este mm, legată mai strâns de piață. Există o adaptare la cererile pieței. Impactul drepturilor de plantare a fost evaluat prin uh, o analiză comparativă bazată pe uh, date care uh, ne-au arătat că producția de vin și de struguri a întreprinderilor agricole pare să aibă randament diferit față de, mai mare uh, față de alte culturi. Aproape în toate regiunile, suprafețele uh, și în toate suprafețele, uh, concluziile au fost aceleași. Există un fel de presiune latentă pentru creșterea suprafețelor destinate cultivării de, de viță de vie. Uh, acest lucru este legat strâns de prețul uh, relativ de pe piață. Mai există un model matematic, un model de programare pozitivă care a permis uh, evaluarea existenței acestei, uh, în ce măsură există această presiune. Și s-a arătat că acest uh, că această presiune nu ține neapărat uh, cont de riscurile și de uh, legăturile financiare um, care decurg din plantațiile permanente, spre deosebire de plantațiile anuale. Există riscul exercitării unei uh, presiuni în privința vițelor de vie plantate, uh, nou plantate. În uh, state terțe, plantarea se face în alte condiții față de cele existente în Uniunea Europeană. În majoritatea acestor state, la ora actuală nu există politici de limitare și în ultimii ani, în consecință, aceste state s-au confruntat cu um, grize, crize grave de supraproducție. Înainte de a analiza opțiunile de um, reformă, variantele posibile, am făcut uh, în acest studiu o analiză preliminară a organizării uh, comune a pieței vinurilor din anul 2008. Analiza acestor prime ani de funcționare arată dificultățile implementării noilor uh, măsuri. Asigurarea pentru vița de vie și măsurile de limită de producție au fost uh, evaluate. Măsurile privind producția de uh, vițe de vie, viță de vie plantată, nou plantată. Există um, și probleme legate de distilare și de uh, și iar distribuții, iar uh, măsurile facultative ale statelor membre au dus la măsuri de uh, susținere care sunt recunoscute în cadrul OMC, Organizării Comune Piețelor, mă scuzați, și care funcționează doar în acest sector. Sistemul de plăți unice a jucat uh, un uh, rol important pe uh, acest sector al vinului. distribuirea financiară a resurselor arată că noile măsuri au avut o pondere financiară modestă în cadrul Organizației Comune a Pieței. Prima opțiune pe care am uh, analizat-o, primul uh, scenariu, efectele eventuale ale abolirii programate uh, a sistemului de drepturi de plantare, după, da, dacă s-ar confirma după 2015 dispariția acestui mod de controlare, măsurile existente pentru sectorul uh, vinului riscă să pot fi utile în cadrul unui proces care să permită evaluarea sectorului după evaluarea drepturilor, după eliminarea drepturilor de plantare. În uh, studiul nostru recomandăm câteva elemente care pot uh, permite corectarea sau revizuirea elementelor de promovare, fondurile mutuale, uh, măsurile de investiții și asigurările pentru vița de vie, ținând în același timp cont de propunerile prezentate până acum pentru organizația comună a pieț- organizarea comună a piețelor pentru sectorul vinicol. Mecanismele se folosesc mecanismele existente fără legătură directă cu um, mecanismele de dezvoltare rurală. Am amintit deja riscul de supraproducție în cazul eliminării sistemului de drepturi de plantare. Va trebui să introducem uh, măsuri de reglementare iar organizațiile de producători și organizațiile profesionale joacă și ele un rol. Dar acesta trebuie să fie consolidat pentru a ține cont de mecanismele de funcționare actuale, pentru ca ei să-și poată, să poată juca un rol uh, similar celui jucat de actorii de pe piața fructelor și legumelor. trebuie să să păstrăm um, sistemul registrului viței de vie după anul 2015, pentru că el permite colectarea de date precise în legătură cu structura sistemului de producție european. Pe baza acestor date putem face evaluări viitoare. Iată sistemul actual de funcționare al organizării comune a pieței vinului. În această diagramă Măsurile vor fi eliminate progresiv în totalitate până la sfârșitul acestui an. După 2015, măsurile uh, ce țin de sistemul control, de control vor dispărea și ele, iar acest lucru va duce la o redimensionare importantă a organizării comune a piețelor. Și uh, odată dispărute aceste măsuri, vor juca un rol important măsurilor de reglementare măsurile de etichetare, rolul interprofe asociațiilor interprofesionale. Însă, dacă nu se reformează aceste măsuri, viitorul, viitoarea organizare comună a piețelor va funcționa ca o piramidă inversată și nu va exista suficientă structură care să permită uh, să facem față consecințelor acestui proces de liberalizare. Deci e important să reechilibrăm această piramidă pentru ca ea să nu fie cu susul în jos. Dacă um, se mențin uh, drepturile de plantare, ne putem baza pe două premise. Putem uh, reevalua decizia de abolire a mecanismului drepturilor de uh, plantare iar acest instrument, acest instrument a permis controlul producției cu anumite efecte pozitive în privința compensării acordate operatorilor care decid să abandoneze producția. Trebuie menționat că în cadrul legislativ mm, definit de uh, dispozițiile naționale și regionale legate de acest program au permis uh, evidențierea de mecanisme foarte bune care au avut succes și care ne pot servi drept model uh, în cazul revizuirii acestui program și a sistemelor de funcționare din cadrul acestui program. Este clar că acest program, dacă, vom, dacă decim să păstrăm programul, va trebui să-l revizuim revizuirea este necesară pentru a elimina lacunele apărute între timp și pentru a permite o anumită flexibilitate în gestionarea sistemului de producție. Noul regim trebuie să fie uh, gestionat pe baza a doi piloni, o piață îmbunătățită în privința regulilor de funcționare, uh, evaluată periodic, care să um, reevalueze producția și pentru a permite anumitor regiuni sau state membre să-și uh, mărească potențialul de producție. Pentru a menține piața drepturilor de producție, trebuie să revizuim două aspecte, regulile tehnice de schimb, de schimb al drepturilor de plantare și posibilitatea de a extinde frontierele transferului uh, și a noilor reguli de pe piață să, și să evităm riscul de speculă și fraudă. Să limităm diferențele de preț uh, prea mari, uh, un fenomen care a limitat schimburile comerciale în anumite cazuri și, de asemenea, trebuie reduse costurile de intermediere care adesea au fost îndepărtate. Studiul a evaluat și posibilitatea vânzării la licitație a drepturilor de plantare. E vorba de un mecanism care a funcționat bine în anumite cazuri. Va trebui să evaluăm și posibilitatea de a permite uh, extinderea zonelor de schimb, definind eventual un spațiu de liber schimb în cadrul Uniunii Europene. Studiul a încercat și să rezume pe scurt pozițiile conturate pe parcursul dezbaterilor. Documentele par a favoriza varianta păstrării regimului de drepturi cu revizuirea lui. Există opinii minoritare care susțin liberalizarea dar uh, Deocamdată nu există idei clare legate de un model alternativ. Studiul uh, face trimitere și la câteva măsuri de control uh, al producției, însă nimeni nu definește acest sistem suficient de clar. Înainte de a vă prezenta rezultatele pe baza celor două ipoteze pe care le-am analizat. Am considerat important să precizăm uh, factorii esențiali care reprezintă elementele preliminare, premisele de la care uh, am plecat în analiza făcută. De la înființarea sa, organizarea comună a pieței a fost o specificitate a PAC. Drepturile de plantare uh, nu trebuie să fie considerate incoerentă uh, sau uh, contradictorii prevederilor PAC sau al acordurilor internaționale. În plus, programul drepturilor de plantare poate contrazice politica socială de consum al, al, de, de alcool sau politica referitoare la zonele cu denumire de origine controlată sau indicație geografică protejată. În privința consumului de alcool, trebuie să amintim că în majoritatea statelor europene și în alte țări există lim, uh, limitări ale activităților de publicitate. Deci posibilitățile de liberalizare, ă, variantele în care se optează pentru liberalizare trebuie să țină cont și de acest aspect al limitării publicității. Trebuie să facem diferența între două chestiuni care sunt adesea confundate. Problema generală legată de reglementarea drepturilor de plantare și cealaltă poveste a denumirii de origine controlată. Aceste chestiuni sunt adesea confundate, dar ele diferă fundamental, pentru că piața de vinuri cu denumire de origine controlată nu trebuie fie, să fie considerată ca fiind izolată de restul produselor vinicole. Viticole. Trebuie să um, ne gândim la situația acestor produ- produse, dar problema uh, denumirii de origine, uh, uh, problema uh, drepturilor de plantare nu trebuie să fie privită ca neaplicându-se produselor cu denumirile de origine controlată. În cazul liberalizării putem identifica mai multe avantaje, dar ele au și riscuri. Riscurile pot fi gestionate prin uh, implementarea de contramăsuri menite să limiteze riscurile. Fiecare dintre aceste opțiuni are implicații diferite în termeni de politică. Costurile de producție ar putea fi reduse dacă se optează pentru liberalizare. De asemenea, s-ar uh, permite o uh, capacitate de reacție uh, sporită pentru uh, oferta de pe, piețe, de pe primele 20 piețe ca performanță. Însă, de asemenea, există riscul pierderii controlului producției, care poate fi echilibrat prin menținerea riscului suprafețelor vinicole cu risc de supraproducție Trebuie implementate măsuri de gestionare a riscului și măsuri de autocontrol al producției, care să um, fie uh, implementate de structurile interprofesionale. Un alt risc este cel al trimiterii de mesaje contradictorii către piață. Acest risc poate fi compensat uh, asigurând că se transmit informații corecte și precise în legătură cu producția informații care să fie puse la dispoziția tuturor operatorilor. Există și riscul um, slăbirii rolului concurenței, un rol um, dobândit de cei care um, de, de, de actorii de pe piață și nu sunt uh, vizați doar uh, cei uh, mai buni producători de vin sau cei care vând produse de nișă. Există formule contractuale destinate structurii vinicole și există și structuri de gestionare a ofertelor care au fost implementate de structurile interprofesionale. putem lua uh, măsuri compensatorii rurale sau sisteme de plăți unice uh, create special pentru aceste regiuni. Acest lucru implică liberalizarea cu contraargumentele și cu contramăsurile pe care le-am precizat, măsurile de compensare și uh, acesta ar putea intra în vigoare uh, prin organizarea uh, Comuna Piețelor 2020. Dacă păstrăm sistemul de drepturi de plantare, mm, evităm problema producției excesive și avem o mai mare stabilitate socio Uh, socială și de mediu în zonele marginale. Există și riscul scăderii capacității de reacție a sectorului la uh, modificările de pe piață dar uh, vom avea, am avea la dispoziție informații solide pe care ne putem uh, uh, baza când evaluăm uh, situația pieței. Se pune și problema creșterii costurilor de producție, dar din acest punct de vedere am putea eventual să sporim productivitatea. Din punctul de vedere al politicii și al reacțiilor politice, ar trebui concepute contrareacții simple, însă uh, din punct de vedere politic ar fi foarte, nu ar fi foarte ușor să se ajungă la aceste măsuri pentru că ar fi destul de greu să se ajungă la o decizie uh, politică s-ar ajunge și la o modificare a potențialului și a suprafațelor produse și ar trebui să vedem um, ce se întâmplă cu aceste suprafații. Și acum, într-adevăr, ajung la finalul prezentării mele. Deci, în concluzie, piața vinului este o piață foarte complicată. Dreptul mare este foarte greu să uh, luăm o hotărâre universală care să acopere, să fie corectă pentru toate tipurile de vinuri, pentru toți producătorii de vinuri. Acest lucru este practic imposibil. O liberalizare eventual ar duce la o dinamizare a ofertei pe piața uh, vinului, ar duce la crearea unor noi posibilități tocmai prin posibilitatea de a indica uh, soiul de vin pe o etichetă. Dacă ar fi luată o asemenea decizie și dacă ar fi hotărâte în același timp măsuri, contramăsuri de protecție, acest lucru înseamnă că nu am ajunge la o situație tragică pe, uh, pe piața europeană. O păstrare a drepturilor de plantare ar păstra uh, structura actuală de pe piață și astfel ar păstra și uh, formele, ar privilegia de fapt uh, ofertele tradiționale europene. Dacă se recurge și la, la contramăsuri, atunci nu se ajunge la o afectare a, a um, a pieței vinului, însă foarte multe din contramăsurile amintite la care am putea recurge ar trebui să fie analizate în mod profund înainte de a fi luată o hotărâre în sensul folosirilor. Dar, în general, se poate ajunge doar la o îmbunătățire a situației în acest sector. Vă mulțumesc! President Sherry's is an occasion to... Da. Um, prezidiul este gol, deci uh, profit pentru a prelua puterea. Îi dau cuvântul domnului Dantin acum. Merci, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit autorii acestui studiu. Cred că analizează toate ipotezele. Suntem de acord cu concluziile la care au ajuns și în comparație cu cele auzite pe acest subiect în ultimele săptămâni, ați pus uh, punctul pe ei. Mai avem uh, o inițiativă de dezbatere asupra drepturilor de plantare. Am 350 de persoane s-au adunat pentru a dezbate problema, Ministri, parlamentari, uh, ceea ce reflectă sensibilitatea politică a acestui subiect. Eu aș vrea doar să spun că ieri, dincolo de ceea ce ați spus, și cred că lucrurile sunt bine subliniate aici, există și aspectele macroeconomice, gestiunea drepturilor de plantare, gestiunea plantațiilor de viță de vie și producția de vin în Europa, pe care am uh, pe care am uh, gestionat în ultimii 40 de ani se înscrie între obiectivele de dezvoltare durabilă pe care uh, le avem în Europa. Lisa vie joacă un rol uh, de mediu foarte important prin combaterea eroziunii, dar are și o dimensiune socială, în primul rând sub aspect cultural, pentru că vinul și via constituie un patrimoniu cultural uh, puternic în Europa și, de asemenea, în sensul mai tradițional al uh, noțiunii de uh, implicație socială și anume uh, de creare de locuri de muncă. Crearea de uh, plantații de viță de vie duce la uh, crearea de locuri de muncă și la repartiția bogăției într-un teritoriu anume. Sigur, mai există și dimensiunea economică, așa cum ați spus, cu aspecte pur uh, viticole, dar și în uh, termeni turistici. Sub aspect viticol, ceea ce s-a construit în cursul, în cursul anilor a contribuit la crearea identității teritoriilor și regiunilor. Această identitate permite un câștig de calitate și ca dovadă chiar și țările care au intrat cel mai recent în Uniunea Europeană au înregistrat progrese calitative importante. Gestiunea acestui sistem a fost o sursă de diversitate și dacă această diversitate este uh, uneori un handicap, este cel mai adesea o bogăție substanțială, nu numai pentru consumatorul european, ci și la export. Și în momentul în care Europa se, își pune întrebări în legătură cu pierderea pieței internaționale, e foarte important să subliniem faptul că cu 20 de miliarde de euro, sectorul Uh, vinului și ei reprezintă un sector economic foarte important. Suntem prezenți în Europa ca europeni prin intermediul vinului nostru. Ați subliniat foarte bine unul dintre punctele uh, cheie, și anume menținerea sistemului, pentru că gestiunea drepturilor, așa cum se practică acum a dus la crearea de reguli anticoncurențiale. Ne-a pus să lucrăm la redefinirea drepturilor de plantare astfel încât să existe reglementări la nivel european, chiar dacă aplicarea lor este descentralizată. Și uh, din acest punct de vedere am avut uh, și eu uh, plăcerea să lucrez la, să contribui la uh, avizul privind organizarea comună a piețelor. Urmează doamna Garcia, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, pentru această prezentare avem, uh, am avut aseară o întâlnire dedicată acestei probleme organizată de PPE și s-a propus uh, revocarea acestor drepturi de plantare pentru a pune în aplicare o reglementare alternativă în acest sector. Dar eu nu sunt de acord cu acest la această propunere, cred că drepturile de plantare au demonstrat de-a lungul timpului că e vorba de un instrument cu dublă utilitate. În primul rând, programarea, planificarea producției, e vorba de un instrument economic, care se referă la activitatea de producție, la comercializare și toate celelalte componente ale sectorului. În al doilea rând, e vorba de un instrument de control al calității în domeniul vinurilor europene. Sigur, tot ce este legat de de vânzări, de vinificație, de ecologizare și așa mai departe. Evoluția prețurilor, de asemenea, are o legătură cu drepturile de plantare și s-a văzut asta în ultima vreme. A scăzut volumul uh, vinurilor comercializate și au uh, fost uh, scăderi de prețuri, de aceea cred că drepturile de plantare reprezintă pentru uh, producători un instrument economic important. Este un instrument important pentru liberalizarea pieței. Dacă această liberalizare uh, va avea loc în 2015, atunci uh, ne putem aștepta la o cultivare haotică, excesivă, la degradarea solurilor, la o adevărată catastrofă uh, pentru aceste uh, pentru acest domeniu, la fenomene precum desert deșertificarea, deci trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a lua o decizie în acest uh, sens. Mai sunt și problemele de natură socială, șomajul, scăderea economică în foarte multe zone în Europa și cred că nu este cel mai bun moment uh, pentru a recurge la liberalizare. Drepturile de plantare, așa cum le-am cunoscut până acum, trebuie să fie un instrument la îndemâna, la uh, mâna producătorilor. Și trebuie să se stabilească un echilibru între cerere și ofertă. Parlamentul European a apărat întotdeauna păstrarea drepturilor de plantare și constatăm acum o schimbare de viziune la nivelul Consiliului Agriculturii. În octombrie, domnul comisar Cioloș vorbea despre această idee în premieră, dar trebuie să ținem cont de faptul că nu am fost uh, implicați într-o dezbatere privind liberalizarea în acest domeniu agricol. Se pune problema declanșării acestei dezbateri privind mediul rural european și politica agricolă comună. Domnul Heusling? Da, mă voi alătura celor doi antevorbitori și m-aș bucura dacă și Comisia mi-ar spune că își va reformula poziția în legătură cu uh, drepturile de plantare. Uh, Se pare că doar Comisia își dorește această cale a liberalizării acestor uh, drepturi. Uh, știu că poziția Consiliului a fost, uh, s-a modificat, cu o singură excepție, toate statele își doresc păstrarea uh, acestor drepturi. Eu nu am găsit uh, în Germania niciun producător de vin care uh, să-mi fi spus că își dorește liberalizarea pieței. Deci dacă nu ținem seama de aceste semnale, și dacă nu ne exprimăm foarte clar pentru păstrarea acestor drepturi, cred că ne-am îndepărtat foarte uh, mult de realitate. Și așa cum a arătat și studiul dumneavoastră, dacă renunțăm la aceste drepturi, se ajunge la o presiune mai mare printr-o producție mai mare. Și ce s-ar întâmpla în această situație? Cei care ar fi supuși acestor presiuni vor veni în fața noastră și ne vor ruga să îi sprijinim cumva și ne-am confruntat cu această situație ca în sectorul produselor uh, lactate și uh, contribuția contribuabilor ar fi și mai mare din acest punct de vedere. Deci, și poate unii vor spune că un producător de vin ar trebui să găsească noi metode de comercializare. Bine, un asemenea producător de vin nu are foarte multe opțiuni la dispoziție și nu poate să treacă la uh, alte culturi, nu se poate apuca să uh, cultive legume, de exemplu, peste noapte. Și eu mi-aș dori în acest context ca și Comisia să-și schimbe punctul de vedere uh, și cred că există semnale din acest punct de vedere, poate nu există curajul de a declara foarte clar acest uh, lucru, să se spună că mergem pe drumul reglementării pieței și nu liberalizării pieței. Dar dacă Comisia ar avea curajul să spună acest lucru, cred că am face un pas foarte mare înainte pentru a oferi o perspectivă producătorilor de vin din Europa și nu cred că Comisia ar trebui să renunțe la această modificare a părerii ei. Mă mulțumesc. Mr. Hoisling, uh, next speaker is Mrs. Klass. Vă mulțumesc, domnule Hoisling. Acum are cuvântul domnul, doamna Klass. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedem foarte uh, bine uh, cât de greu este să, uh, prevede, să prevedem viitorul. De fapt, este imposibil acest lucru. Până la, sunt de acord cu sfârșitul acestei uh, prezentări um, când este vorba de riscurile uh, comportate de renunțarea la aceste drepturi. Cred că există mai multe avantaje dacă păstrăm drepturile de plantare. În partea de mijloc a acestui studiu se ridică câteva întrebări în legătură cu declarațiile. Cum ați ajuns dumneavoastră la uh, declarația pe care le, le-ați făcut, de exemplu, liberalizarea ar duce la o presiune asupra uh, creșterii suprafeței uh, unde se uh, crește vița de vie, după părerea mea, nu se, aj- se, se poate ajunge și la situația în care se mută aceste uh, regiuni. După cum a spus și domnul Heusling, regiunile viticole sunt regiuni speciale în care vițele de vie au, uh, au un rol deosebit. Și tocmai acest Ehm, tocmai de acest lucru ar trebui să ținem cont în acest context. Și aș dori să vă întreb cine a colaborat la redactarea acestui studiu, pe cine ați uh, chestionat, pentru că foarte multe lucruri la care vă referiți dumneavoastră, în Germania, de exemplu, sunt foarte bine reglementate. Producătorii de vin trebuie să notifice momentul în care uh, Uh, plantează uh, viță de vie, trebuie să notifice când scot o viță de vie. Știu foarte bine că există niște termeni, niște, o durată de timp care trebuie respectată. Deci toate aceste lucruri sunt foarte bine reglementate și, aș do- și eu îmi pun o întrebare pe care aș dori să vă, să vă pun și dumneavoastră. Există oare o punere în aplicare diferită a reglementării drepturilor de plantare în Europa și oare cum am putea să ajungem la o eficiență mai mare a cadrului legislativ existent? Cred că întotdeauna, înainte să modificăm niște uh, prevedere, ar trebui să ne asigurăm că prevederile existente sunt puse în aplicare uh, mai bine. Cred că tocmai acest lucru trebuie să-l facem acum, să nu modificăm cadrul legislativ, pentru că pe mine mă îngrijorează în momentul în care dumneavoastră spuneți că dacă vom liberaliza uh, piața, vom ne, uh, vom fi uh, uh, confruntați cu o producție, cu o producție excesivă și va trebui să recurgem la contramăsuri, un lucru pe care nu putem să-l justificăm în fața producătorilor, nu putem să-l justificăm în fața opiniei publice, pentru că va trebui să ne gândim la măsuri de distilare, la măsuri de reglementare a pieței, ca și contramăsuri, desigur. Deci dacă am putea să ne asigurăm că sistemul actual funcționează foarte bine, am putea economisi alte măsuri. Și da, dacă este să văd lista în care dumneavoastră vorbiți despre măsuri și contramăsuri, eu cred că riscul este foarte mare să avem nevoie de foarte multe contramăsuri. Deci, haideți să ne concentrăm asupra, a, asupra lucrurilor pe care le-am făcut foarte bine să sperăm că și Comisia va recunoaște această situație și sunt de acord cu concluzia dumneavoastră. Este mult mai bine să păstrăm uh, drepturile de plantare. Uh, poate am fi putut uh, folosi și mai multe argumente în acest sens decât cele pe care le-ați amintit dumneavoastră și cred că până la urmă comisarul nu se poate uh, Uh, impune împotriva, nu se poate împotrivi poziției comune a Parlamentului și a Consiliului, uh, recurgând la o măsură nepotrivită. Și până la urmă, ce se va întâmpla? Uh, ce se va întâmpla cu turismul, care reprezintă un factor economic foarte important? Deci sper că vom ajunge și la modificarea poziției comisiei și sper că studiul dumneavoastră va ajuta acest, uh, acest, la realizarea acestei modificări din partea comisiei. Vă mulțumesc. Grazie la questo studio che... Vă mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc și pentru acest uh, studiu, un studiu foarte interesant care ar trebui înțeles în contextul altor uh, aspecte, altor probleme din uh, domeniul drepturilor de plantare. Desigur, există diferite, sisteme diferite de gestionare a acestor drepturi. Ați spus acest lucru pe bună dreptate. Acest lucru se află în legătură cu flexibilitatea care se regăsește în statele membre sau tocmai nu se regăsește. Um, situația este uh, reglementată diferit de la o regiune la alta. Aceste drepturi pot fi transferate mai mult sau mai puțin ușor și este vorba până la urmă de diferențe uh, fundamentale. Cred că trebuie să ne gândim mai mult asupra acestei situații, pentru că cu cât este mai puțin posibil să transferi aceste drepturi, cu atât se pune mai degrabă mai mult în, uh, întrebarea în legătură cu reformarea sistemului, dacă nu este nevoie de o reformă acestui sistem. În studiul dumneavoastră listați o, o serie de posibilități. Deci cu cât un cu cât sistemul va deveni mai flexibil, cu atât va fi uh, mai bine pentru uh, comunitatea în general. Vedem foarte bine că suprafețele folosite sunt uh, reduse. Și dacă sistemul este mai flexibil, atunci ar putea intra pe această piață noi actori și piața, am opri această tendință de micșorare a pieței. Aceasta ar fi o posibilă perspectivă. Dar am putea spune că am putea spune că o flexibilitate ar, ar fi o, o soluție mai inteligentă decât să renunțăm în totalitate la acest sistem. Însă, în orice caz, am avea nevoie de transparență, de mai multă transparență decât este cazul în acest moment, pentru că transparența reprezintă o mare problemă acum. Eu doresc să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în Italia drepturile de plantare, dacă este să ne gândim la întreaga Italie, de la, din nordul Italiei până în sud, în Sicilia, drepturile de uh, plantare au dus la o triplare a costurilor. Și mă întreb cine uh, trebuie să suporte aceste costuri, pentru că um, profiturile nu merg în buzunarele celor care vând aceste drepturi. Poate ar fi într-adevăr o idee interesantă să ne gândim la uh, licitații, să asigurăm astfel un grad uh, suplimentar de flexibilitate. Cred că aici sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, un grad mai mare de flexibilitate înseamnă sau presupune un grad mai mare de transparență, pentru că și prețurile trebuie să uh, rămână transparente. Cu, uh, pentru transparența este un concept cheie din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Luling are acum cuvântul. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Ieri uh, seară m-a impresionat uh, foarte mult o idee a ministrului francez al um, agriculturii. Domnul Danton a rezumat deja ce a spus domnul ministru referitor la sănătatea sistemul sectorului uh, vinicol. Ne-am întrebat uh, de ce Europa alege măsuri uh, negândite suficient, conform tuturor aparențelor. De ce dorește Europa prin aceste măsuri să destabilizeze un sector care merge foarte bine? Avem uh, suficiente sectoare în Uniunea Europeană de care trebuie să ne ocupăm și sunt sectoare care uh, șchiopătează. De ce în 2007 uh, am luat am decizia de a de ce să ne gândim acum să liberalizăm drepturile de plantare? Uh, eu cred, după ce am ascultat opiniile colegilor și uh, ale multor uh, profesioniști în materie, politicieni și după ce am citit studii în legătură cu uh, această temă, cred că putem susține anumite concluzii care au fost trase. Se spune că trebuie liberalizate drepturile de plantare uh, pentru că uh, trebuie să permitem trebuie să putem evalua dimensiunile întreprinderilor. Dar studiile arată că dimensiunea întreprinderilor nu uh, echivalează neapărat cu uh, scara economiei de creștere și cu producțiile, cu veniturile importante. Studiile arată că prețurile drepturilor de plantați, plantare nu sunt atât de scumpe și că ele nu îngreunează neapărat uh, uh, povara asupra actorilor implicați. De asemenea, dacă aceste uh, drepturi sunt uh, utilizate uh, în mod foarte relaxat, acest lucru uh, poate uh, nu exclude, uh, în mod, în mod foarte strict, mă scuzați, acest lucru nu exclude posibilitatea supraproducției. Am văzut că lipsa sistemelor de reglementare a plantării concurenților noștri nu le-a permis nici lor să evite dezechilibrarea piețelor. Sistemul de drepturi de plantare nu a adus atâtea prejudicii viselor de vie. Um, deci există și aspecte pozitive. Cred că în principiu trebuie să fim uh, în favoarea menținerii drepturilor de plantare. pe baza argumentelor pe care le cunoaștem deja și pe care nu doresc să le repet. Asta nu înseamnă că avem o problemă cu mecanismul funcționării trebuilor de plantare. Avem, uh, într-adevăr, o problemă de eficiență a sistemului. Avem uh, un sistem de transfer al acestor uh, drepturi și cred că dacă spunem că, în principiu, dorim, dorim să păstrăm aceste, acest sistem, trebuie să fim gata să examinăm și modul în care putem introduce, putem transforma aceste drepturi în toate regiunile într-un instrument de reglementare a piețelor. Nu are niciun rost să vrem să facem concurență vinurile ieftine din uh, țările în curs de dezvoltare. Nu vom reuși niciodată să facem acest lucru uh, cu costurile noastre de producție. Viitorul nostru rezidă în vinurile de calitate. Există o cerere de, suficient de mare de vinuri de calitate. Și noi avem uh, performanțe foarte bune la export și chiar la consumul uh, intern de vinuri de calitate. Cred că aceasta trebuie să fie concluzia noastră și cred că trebuie să fim dispuși să spunem că, în principiu, rămânem cu drepturile de uh, plantare, dar că suntem uh, deschiși la, deschiși la discuții privind structurile, mecanismele și transferul de drepturi. Astfel, cred că vom convinge și Comisia de faptul că propunerea sa nu este bine fondată. Cred că mai degrabă lips, îi lipsește cu desăvârșire un fundament valabil. Cred că Comisia trebuie să își revină în simțiri în legătură cu uh, această chestiune. Avem suficiente state care sunt de acord cu noi, ne lipsesc uh, vreo 30 de voturi pentru a obține majoritatea calificată la Consiliu. Domnul Cioloș uh, vrea să obțină majoritatea înainte de a ne susține. Eu îi spun mereu că Comisia deține monopolul inițiativei. Dacă nu dorește să ia inițiativa, um, noi uh, putem uh, reacționa pentru că participăm uh, la procedura de codecizie și acum putem face amendamentele necesare pentru a reveni asupra acestei liberalizări exagerate și pentru a construi în Uniunea Europeană un sistem al drepturilor de plantare care să satisfacă nevoile noastre, dar mai ales pentru a evita consecințele sociale, economice, de mediu, uh, ale căror preț nu le cunoaștem. Nu pacul e scump, cum spun eu mereu, ci lipsa uh, unei politici agricole comune poate avea consecințe inestimabile și dezastroase. În concluzie, sper că ne putem uh, pune de acord în comisia noastră în legătură cu uh, acest subiect și că linia noastră va fi cea controlată de mine și de domnul Danta. Mulțumesc! Thank you, Ms. Luling. And, uh, now... Vă mulțumesc, doamna Luling. Și dau acum cuvântul domnului Aldar. Nu, doamna Aldar. Grazie, il mio nome è Roberta Sardone. <laughs> e, ehm, allora, eh, grazie del contributo di... Vă mulțumesc Doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru toate propunerile pe care le-ați făcut, propuneri foarte utile pentru noi pentru a putea încheia acest studiu. Voi încerca să răspund la întrebările pe care le-ați avut. Am declarat că liberalizarea ar putea aduce cu sine și anumite pericole. Ar putea duce la o supraproducție și la o, o creștere a suprafețelor cu vițe de vie. Acest lucru s-ar putea întâmpla în cazul tuturor modelelor pe baza cărora am lucrat pentru a calcula supraf- suprafețele respective am ajuns, uh, folosind toate aceste modele, la concluzia că um, va, ne vom confrunta cu o asemenea tendință. Primul model spune că în cazul în care nu există mecanisme de control a, a producției, așa cum se întâmplă în afara Uniunii Europene, atunci acest fapt, chiar, dup- chiar dacă după o anumită perioadă de timp, duce la o creștere a uh, ofertei și uh, suprafe- suprafețele cultivate se vor acționa la această, la această situație. Pe baza modelului FADN am văzut că în cazul suprafețelor analizate, producția este mai mare uh, pentru vița de vie decât pentru alte plante. Deci, în cazul unei liberalizări, acest lucru ar putea reprezenta un stimulant pentru a iniția o producție de vin în locul uh, altor uh, plante. Acest lucru ar duce la o sporire a concurenței pe piața globală, uh, s-ar încerca creșterea unor, an, unor anumite soiuri de struguri care sunt mai productive decât altele. Acestea sunt concluziile la care am ajuns după ce am folosit modelele amintite. În cazul liberalizării, atunci ar trebui cel puțin să păstrăm instrumentele care ne-ar permite uh, Uh, păstrarea unor norme minime în legătură cu suprafețele cu viță de vie, tocmai pentru a evita să ajungem la situația pe care ați uh, descris-o dumneavoastră, la un transfer masiv a uh, vițelor de vie care să fie, să ajungă pe suprafețe unde se cultivau alte culturi. Am amintit măsurile de control. În urmă cu 40 uh, de ani s-a spus că această soluție va fi una provizorie, de tranziție, dar uitați că au trecut deja 40 uh, de ani și măsurile vechi gândite a fi provizorii nu uh, sunt capabile să facă față realităților actuale. Drept urmare, avem nevoie în mod sigur o analiză completă a sistemului, avem nevoie de o modificare a sistemului și este foarte bine că discutăm situația din acest domeniu. Noi am făcut uh, anumite sugestii, am uh, discutat despre necesitatea uh, adaptării cadrului reglementar și în ceea ce privește drepturile de plantare, plecăm de la Um, analiza și, uh, de la uh, analiza și evaluarea pe care am făcut-o, chestionarelor, uh, chestion, chestionarelor pe care le-am folosit în Italia, în Portugalia, în Germania, în Franța, în Ungaria. Peste tot am recurs la aceste chestionare și pe baza răspunsurilor primite am ajuns la concluzia că diferențele de aplicare a acestui sistem sunt prea mari prea mari și atât producătorii cât și autoritățile să plâng de acest lucru, tocmai pentru că nu există transparența necesară. Și pentru că producția sau mai degrabă drepturile de plantare nu reprezintă singurul uh, instrument, ci există și alți factori importanți, organizații de producție, uh, organizațiile intersectoriale, există un întreg aparat din acest punct de vedere care este activ și vedem că uh, am avea posibilitatea de a reorganiza altfel piața în cadrul PAC, ținând seama de caracteristicile specifice pieței vinului. Și o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți, pe baza uh, analizei și a datelor din modelul FADN, vedem că costurile de producție tre- ar trebui să fie analizate um, ținând seama de mărimea uh, fiecarei exploatații. Doar așa putem să vedem care este efectul concret asupra costurilor de producție. Acesta ar fi un argument la care am putea recurge, dar în mod sigur nu ar fi singurul și nu ar fi singura modalitate de a reduce costurile de producție de pe, din piața vinului. Au fost făcute, din acest punct de vedere, propuneri, dar acestea trebuie văzute în acest context. Mă întreb dacă am răspuns la întrebările dumneavoastră și sper că am făcut acest lucru. Vă mulțumesc. Interesting presentation for answer to the questions. Mulțumim pentru răspunsurile la întrebări.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 și pe pregătirea agriculturii, domeniile agriculturii pentru viitor. Comisia dorește să lanseze un parteneriat pentru inovare, pentru a promova agricultura cu emisii reduse, agricultura novatoare și ecologică. Acest parteneriat va aduce la un loc uh, părțile interesate în punerea în aplicare a ultimelor uh, cuceriri ale științei în domeniul agricol. Și toate subscrise propunerile de regulament privind dezvoltarea rurală. Dau acum uh, reprezentantului Comisiei care ne va prezenta acest uh, proiect. În condițiile creșterii cererii mondiale de hrană, am să vă prezint comunicarea Parteneriatului European pentru Inovare în domeniul productivității și durabilității producției agricole, care a fost adoptat de Comisie pe 29 februarie. Acest comunicat, această comunicare trebuie înțeleasă în contextul mai amplu al strategiei Europa 2020, pentru că acest parteneriat european pentru inovare, PEI, trebuie să contribuie la creșterea uh, inclusivă, inteligentă și durabilă pe care ne dorim. Dați-mi voie să vă vorbesc despre provocările pe care uh, le avem de uh, pe care le avem în față. <coughs> Cererea de <clears throat> hrană va crește cu 70% până în 2015, conform Organizației Mondiale a uh, Alimentației. Uniunea Europeană, unul dintre cei mai mari producători agricoli din lume, va avea un rol foarte important de jucat în acest context. În trecut, productivitatea agriculturii europene creștea cam cu 20% pe decadă, dar acest lucru nu mai este posibil pe baza tehnologiilor existente. În plus, aceste creșteri de productivitate erau adesea asociate cu o supraexploatare, o exploatare, se, o exploatare intensivă a solului care a dus la efecte negative. Ne propunem, deci, ca următoarele creșteri de productivitate să se bazeze pe principiul să producem mai mult cu mai puțin. În acest scop avem nevoie de cercetare și de inovare la toate nivelele, adaptate unei game largi de structuri și de evoluții. am ajuns într-un stadiu critic pentru dezvoltarea agriculturii, iar rezolvarea stă în două uh, componente. În primul rând, cercetarea și, în al doilea rând, împărtășirea de bune practici. Voi Da, uh, acest proiect, acest uh, parteneriat european pentru inovare va încuraja comunicarea dintre institute de cercetare, fermieri și așa mai departe, toți actorii implicați pentru a promova cele mai uh, bune practici în domeniu și pentru a asigura un feedback sistematic din partea practicienilor către comunitatea științifică. Se va încuraja de asemenea împărtășirea lecțiilor învățate și a bunelor practici. PEI va servi ca un catalizator pentru actualele bune practici și instrumente, fără a duplica aceste uh, instrumente. Cadrul european de inovare și cercetare va, fi, va sta la baza parteneriatului european pentru inovare, promovând activitățile novatoare. Fermierii vor putea aplica măsurile identificate prin intermediul, prin intermediul acestui parteneriat, uh, vor testa soluțiile novatoare și vor împărtăși rezultatele, fructele acestor uh, soluții. E vorba de transfer, transferul de cunoștințe, investiții în active, dezvoltarea modelor de afaceri și cooperare. Cercetarea, politica de cercetare și inovare își va juca rolul esențial prin furnizarea unei uh, baze de uh, activitate inovatoare în teren. Câteva dintre aceste activități se referă la aplicarea proiectelor pilot, inițiative cluster, abordări multi, uh, abordări uh, multilaterale și, și crearea de centre de inovare. Două politici complementare se completează și se susțin reciproc E vorba de acțiunile din cadrul uh, politicilor de dezvoltare uh, rurală care se aplică uh, în mod obișnuit în zonele defavorizate și politicile de cercetare care vor fi dublate de activități novatoare organizate transfrontalier la nivel european. În scopul de a îmbunătăți comunicarea dintre toți actorii implicați și de a aduce acești actori la oaltă, Comisia își dorește să creeze o rețea specială dedicată cercetării și inovării. Această rețea va fi elementul cheie al PEI și va încuraja crearea unor grupuri operaționale și va sprijini activitatea lor prin seminarii, baze de date și Um, activități de tip secretariat pentru a asigura o interacțiune eficientă între actorii din toate sectoarele și comunitatea științifică. PEI va fi ghidat de o comisie uh, de nivel înalt care va asigura eficiența activităților, această comisie uh, nu uh, va avea decizii uh, executive, ci da, va da numai orientări, stabilind un plan de implementare strategic. Guvernanța PEI se va baza pe structurile existente și conținutul și prioritățile urmărite de PEI vor fi stabilite de o manieră flexibilă pentru a include cât mai multe domenii, precum creșterea productivității agricole, administrarea durabilă a resurselor naturale, sprijinul pentru sistemele de asigurare a um, calității și uh, sănătății umane. Acest parteneriat european pentru inovare în agricultură are potențialul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor privind creșterea inclusivă, inteligentă și durabilă, conform obiectivelor pentru Europa 2020 se sprijină, se încurajează participarea activă a Parlamentului European și a tuturor actorilor interesați în implementarea acestui nou instrument. În numele Comisiei vă invit uh, astăzi, invit Parlamentul European să sprijine lansarea PEI descrisă în comunicatul Comisiei. Din acest punct de vedere, Comisia este conștientă pe deplin că acest sprijin nu ar aduce atingere întrebărilor în discuție referitoare la uh, reforma PAC, care conține și trimiteri la PEI. Ca următor pas, Comisia dorește să înființeze rețeaua despre care vă vorbeam și să abordeze, um, să, să înființeze acel comitet director de nivel înalt care va orienta lucrările din cadrul parteneriatului. Comisia va informa, desigur, Parlamentul în legătură cu evoluțiile ulterioare și uh, va implica pe deplin uh, membrii Parlamentului în luarea deciziilor. Mulțumesc! Thank you, Mr. Pleva, for your presentation. Now we start... Vă mulțumesc pentru această prezentare. Vom începe o, o dezbatere scurtă. Doamna Reimers dorește să intervină acum. Aveți cuvântul. Doresc să mulțumesc și eu pentru prezentarea acestui parteneriat pentru inovare. Cred că este bine să creăm o asemenea rețea care să permită un schimb de opinii, un schimb al dovezilor științifice despre viața cotidiană a agricultorilor, pentru că am văzut că în, uh, în ultima vreme Uh, s-au făcut cercetări științifice care nu au avut niciun fel de relevanță pentru viața practică. Deci trebuie să existe o posibilitate a unui dialog între aceste, între aceste două lumi. Doar așa putem vedea cum, cum vom putea produce mai mult cu mai puține mijloace. Cred că uneori există dificultăți și din punct, și din punct de vedere al uh, limbii științifice, care este foarte greu de uh, priceput pentru agricultori. Dacă vom face aici progrese, cred că acest lucru va fi un lucru foarte bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna uh, Reimers. Acum domnul Hoisling are cuvântul. Doresc să mulțumesc și eu pentru această prezentare. Eu nu am înțeles lucrurile foarte clar, poate ne veți da și o formă în scris în legătură cu forma precisă acestui uh, parteneriat. Mie mi s-a părut că este vorba de lucruri foarte teoretice. Va rămâne de văzut uh, dacă vom putea reuși uh, acest lucru și în practică. Când discutăm despre inovare, inovarea poate <laughs> însemna foarte multe lucruri. Doamna Reimers poate se gândește la uh, organismele modificate genetic. Eu m-aș gândi la uh, cercetări mai degrabă în domeniul uh, unei agriculturi ecologice. Pe mine mă îngrijorează puțin, spun foarte sincer, uh, faptul că ați spus, a, ați, spus, a, ați pus accentul pe faptul că trebuie să uh, Um, producem cu 70% mai mult, pentru că acest lucru a fost cerut de FAO. Ei bine, acest lucru nu a fost cerut de FAO. FAO spune că dacă situația nu se va modifica, va trebui să, să producem uh, mai mult cu 70%, dar că acest lucru nu va fi posibil. Deci acest punct cred că ar trebui să fie uh, corectat. Ce trebuie noi să asigurăm este o producție durabilă Trebuie să mergem pe drumul pe care l-ați descris dumneavoastră, să producem mai mult cu mai puțin în mijloace. Aceasta este adevărata provocare, dar nu, uh, nu cred că sistemul poate, își poate permite să producem tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Vă mulțumesc, domnule uh, Hoisting. Acum are cuvântul doamna McGuinness. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Am așteptat cu nerăbdare această prezentare pentru că este o idee foarte interesantă să încercăm, așa cum ar spune eu, să reinventăm roata. Pentru că există un sistem de cercetare în state membre care este dedicat agricultorilor. A existat un sistem care nu mai funcționează foarte bine. Nu știu dacă uh, noua idee poate îmbunătăți situația, oricum, principiul este unul bun, deci sunt pregătită să sprijin conceptul conform căruia uh, cercetarea este transmisă la nivelul fermelor, însă nu știu exact cum vom reuși să facem acest lucru. Nu am discutat deloc despre un buget, nu știu dacă este prevăzut un buget pentru această idee, dar cred că experiența noastră în legătură cu un parteneria pentru inovare este destul de limitată. Poate există o experiență în legătură cu îmbătrânirea activă și poate Comisia n-ar putea spune câteva lucruri despre învățămintele pe care le-am tras în urma acestui parteneriat. Mie mi-ar plăcea să cred că această inițiativă va putea face ceea ce își propune, rămâne de văzut. Oricum, noi sprijinim principiul care se află în spatele acestei inițiative, dar am spus din că ne confruntăm cu o uh, problemă în momentul în care ne dorim, ne dorim ca cunoștințele științifice să, ajunge, să ajungă la nivelul uh, fermierilor. Deci, da, în principiu, dar cred că nu ar strica dacă, dacă am primit mai multe detalii. Vă mulțumesc. Da, văd că nimeni nu mai uh, dorește să participe la dezbatere. Acum domnul Reda, dacă dorește să răspundă. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru sugestiile făcute. Salut faptul că, în general, ideea de a lansa această comunicare a fost bine primită. Eu aș spune că chiar și Uh, în titlul acestei comunicări am folosit cuvântul durabilitate. Nu ne-a referit doar la producție, ci și la durabilitate. Deci este important să sublină faptul că obiectivul nu este doar de a crește productivitatea, de a crește producția, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru va avea loc într-un mod durabil. Cifrele pe care le-am citat în legătură cu această creștere potențială de 70% de cerere pentru alimente, aceste cifre se bazează pe anumită premisă. Și chiar dacă uh, cifra de 70% nu este o cifră exactă, putem vedea și în acest moment că există o creștere, o mărire a cererii și răspunsul, răspunsul uh, Uniunii Europene ar trebui să fie unul durabil. Și tocmai acesta este unul din obiectivele propunerii noastre. Și în acest context, producția de alimente biologică se va bucura de noi posibilități în legătură cu bugetul. Nu avem nevoie de un buget special pentru această inițiativă, pentru că ea este adresată, uh, ea se bazează mai mult pe o abordare de jos în sus. Obiectivul inițiativă este de a crea o interfață între cercetători, consilieri, actori, uh, ONG-uri și producătorii agricoli pentru a-i ajuta pe toți să transfere uh, cunoștințele științifice la producători și să asigure existența unui schimb de informații uh, care se, informații care să fie transmise de la producătorii agricoli uh, oamenilor de știință. Aceasta este obiectivul principal al acestei idei. Am putea să apelăm la resurse financiare din proiectele de dezvoltare regională folosite prin grupuri operaționale care, după părerea noastră, vor fi create în contextul acestei noi abordări de jos în sus. Și în acest context aș mai spune că ideea nu este o idee academică. Nu ne dorim uh, să ne concentrăm pe, on, pe noi cercetări, ci să folosim cercetarea existentă, cunoștințele deja existente pentru a uh, ajuta toți uh, actorii să se implice mai mult în acest proces, atât uh, agricultorii, fermierii, dar și cercetătorii. Deci nu este vorba de o nouă abordare academică să ne concentrăm în mod special pe noi tehnologii, dar, desigur, prin programele alimentare mondiale am putea să folosim resurse din aceste programe pentru a investi în anumite proiecte specifice noi. Nu este vorba de o abordare academică, pentru că ne dorim ca acest parteneriat să fie uh, cât mai flexibil. Tocmai de aceea am invitat toți partenerii, am invitat inclusiv Parlamentul să ne ajute să inițiem această idee și tocmai de aceea acest comitet de conducere ar trebui să dezvolte ideile generale, liniile generale ale noi abordări. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Pleva. We are going to the next. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acum. numărul 17, numirea raportorilor, nu avem uh, nimic de discutat în legătură cu acest lucru azi. Următorul punct, diverse. Numărtați reuniunea următoare va avea loc pe 27 martie 2012 la ora 3 Uh, la Bruxelles. Deci marți, 27 martie, ne revedem. Asta este tot. Vă mulțumesc pentru participare. Ne-am încheiat uh, lucrările. Ședința se suspendă. Thank you for interpreters. Președintele mulțumește și interpreților.